avizul privind uh, regimul anumitor bunuri care ar putea fi folosite în aplicarea pedepsei capitale, a torturii sau altor tratamente crude și neobișnuite sau pedepse degradante. Și sigur asta implică schimbarea de regulament din 2005. A existat un schimb de opinii Uh, și mai, mai avem, de fapt, un schimb de opinii după aceea privind situația din Egipt. Domnul Preda va fi președinte la acele părți. Trecem însă la primul punct. Dacă nu are nimeni o propunere de modificare și pentru că nu avem foarte mult timp, îi dau direct cuvântul doamnei Lochbiller. Thank you, Chair. So, I'm the Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt raportare de aviz și trebuie să spun că acest este un aviz foarte tehnic. Aș spune însă de la început că acest regulament privind uh, combaterea torturii este un uh, regulament uh, ce constituie, constituie legislația europeană strict specifică pe, cu privire la a, a, tortură și pedapsa capitală. Cred că este o demonstrație foarte clară a faptului că drepturile omului pot fi promovate nu doar prin asistență pentru cooperare și dialog politic, ci și prin legislație. Regulamentul vechi a fost adoptat în 2006 și a fost Uh, recunoscut chiar de raportorul special al ONU pentru tortură, Van Boven, care a solicitat, a invitat alte țări uh, ale ONU să copieze acest regulament și să-l pună în aplicare. De asemenea, a emis niște recomandări speciale uh, în temeiul acestei regulamente. Eu sper că în această legislație vom reuși ceea ce n-am reușit anul, eh, legislatura trecută și anume să eh, colaborăm cu IMTA și să putem revizui aceste regulamente. Eh, mă bucur că proiectul de raport al colegei Șache are o suprapunere destul de largă cu avizul meu și că există un consens larg între raportori pe tema acestui raport. Sper de asemenea cu, împreună cu raportorii mei din umbră să găsim o formulare comună agreată pentru toată lumea. Mai întâi câteva observații de ordin general. Tema este foarte complexă și trebuie să em, foarte detaliați în amendamentele noastre. În cadrul INTA am avut o dezbatere foarte fructuoasă în care am permis Uh, expunerea punctelor de vedere și din partea Comisiei, sectorului privat, a altor părți interesate. De asemenea, am avut uh, consultări uh, în afara celor două workshop-uri cu reprezentanții Omega, Amnesty și Reprieve, două ONG-uri excelente specializate în lupta împotriva torturii. Eh, ele ne-au evidențiat unele din aspectele dificile ale problemei de tratat. Amnesty și Omega eh, își vor publica eh, în curând raportul comun privind exportul de instrumente de tortură. De asemenea, proiectul de regulament al Comisiei cuprinde unele propuneri pozitive de ameliorare a cadrului de reglementare actual. Proiectul de regulament a integrat uh, solicitările mai vechi, dar și mai recente ale unor ONG-uri din domeniu. De pildă, uh, cu privire la uh, controlul mai flexibil al unor produse medicinale ce ar putea fi exportate pentru a fi folosite pentru injecții letale. Eu susțin aceste propuneri care în ansamblu reprezintă o ameliorare a textului actual și nu vreau să elimin sau să ștergem niciunul din aceste amendamente. Textul ar fi putut fi chiar mult mai ambițios și ar fi putut să închidă unele dintre, unele dintre uh, lacunele juridice care pot fi folosite în continuare de uh, drept um, portițe uh, de eludare a textului și a controlelor. De aceea intenția mea este să facem textul cât se poate ferm. Și acum trec la amendamentele cheie pe care le propunem în aviz. În, în privința clauzei de utilizare finală a unor um, substanțe, a unor mecanisme de prevenție și în ce privește amendarea anexelor de către statele membre. Există și alte voturi cheie, amendamente cheie, care vizează asistența tehnică, brokerajul, uh, activitățile promoționale și obligațiile de raportare ale statelor membre. Dar mai întâi vreau să mă concentrez asupra clauzei de uh, utilizare finală țintită a unor produse. Să nu subestimăm creativitatea unor elemente din sectorul uh, de afaceri, mai ales că cererea pentru echipamente de securitate eh, este extrem de mare, în cel puțin în regimuri. Și eh, Comisia nu va putea niciodată să prezică ehm, ehm, scopul de utilizare finală al unor produse. Da? Și de aceea nici nu trebuie să avem o listă indicativă a unor astfel de produse sau utilizări finale, ci să avem o abordare cuprinzătoare. Propunerea comisiei este uh, una pozitivă, dar din uh, experiență pot să vă spun că de multe ori uh, realitatea și propunerea comisiei sunt destul de departe una de alta pentru că, iată, realitatea ne arată că de multe ori trebuie făcute actualizări prin procedură de urgență, deci într-un mecanism, printr-un mecanism mai rapid decât cel de legiferare al Comisiei și colegiuitorilor. În raportul său din 2010, Comisia uh, uh, a arătat că există aceste probleme prin uh, raportul său privind utilizarea duală a produselor. Iar așa numitul raport Australia a arătat foarte clar potențialul de abuz al unor substanțe chimice și biologice. Raportorul INTA propune să introducem un uh, sistem uh, pe care al numește clauza catch-all, deci care cuprinde toate uh, potențialele de risc. Însă nu, această propunere nu ves, prevede posibilitatea statelor membre de a impune o, restricție paușală forfetară. Pe de altă parte, prevede posibilitatea noi credem că este mai bine să existe posibilitatea de a uh, limita sau controla în mod flexibil și individual anumite substanțe atunci când există riscul sau suspiciunea că acestea sunt folosite în uh, acte de tortură. De asemenea, propun în amendamentul meu ca statele membre să indice foarte clar motivele pentru astfel de măsuri, venind astfel în întâmpinarea celor care au um, rețineri față de o uh, Uh, acțiune potențial discreționară din partea unui stat membru. De asemenea, vrem să preîntâmpinăm abuzul acestei, pre, uh, acestei prevederi. Comisia ar trebui să determine dacă bunurile respective ar trebui sau nu incluse în anexele regulamentului. În ce privește mecanismele de prevenție naționale, propunerea Comisiei de consolidarea controlului transferului uh, substanțelor medicamentoase uh, este o propunere binevenită, dar uh, limitează posibilitatea ca statele membre să înțeleagă care, este, care sunt implicațiile contractuale pe care le au tranzacțiile companiilor farmaceutice. Noi propunem un nivel de protecție suplimentar prin amendamentul 12 pentru ca la nivelul statelor membre experții în prevenția torturii să aibă acces la contractele realizate între producători și distribuitori. Aceste foruri, aceste organisme pot fi constituite în temeiul protocolului la, suplimentar, protocolului adițional la Convenția cu privire la combaterea torturii. Astfel de comisii există în majoritatea statelor membre ale UE deja. Este foarte important ca aceste informații să fie accesibile și organizațiilor de luptă pentru drepturile omului acolo unde ele există. De asemenea, aș vrea să subliniez că ambele ONG-uri pe care le-am contactat sunt organizații neguvernamentale, dar care ă, funcționează în unele cazuri pe lângă autoritățile guvernamentale pentru a scrutiniza, a analiza situația drepturilor omului în acele țări. Uh, organizațiile respective au experți și uh, au o expertiză suficientă uh, astfel încât cred că Parlamentul și-ar aduce o contribuție esențială la revizuirea acestui proiect legislativ, ținând cont de punctul de vedere al acestor ONG-uri. În ce privește raportul, raportul anual, cred că trebuie să solicităm Comisiei uh, compilarea anuală a unui raport uh, în temeiul obligațiilor uh, anuale de raportare pe care le au statele membre. Deocamdată această raportare este foarte dificilă și lacunară și este diferită de la stat membru la stat membru. O astfel de compilare a rapoartelor naționale se face deja pentru exportul de arme și armament Uh, și o astfel de compilare ar ajuta Parlamentul în a-și exercita funcția de control democratic și parlamentar. Există și amendamente pe marginea anexelor 2 uh, și anexei 3. Am uh, depus anumite amendamente pentru lista produselor controlate și produselor interzise. Amnestia a adus argumente suplimentare pentru anumite substanțe care pot fi folosite în mod abuziv în scopul torturii. De aceea trebuie ca lista să fie adaptată corespunzător. Eu sper evident că veți susține toate aceste amendamente alături de mine, dar vreau să mă opresc aici momentan pentru a permite raportorilor din umbră să pună uh, întrebări și pe care să le aprofundăm mai apoi în reuniune cu uh, acești raportori din umbră. Suntem în curs de elaborare și altor amendamente, dar mai aștept încă feedback-ul din partea unor experți în legătură cu unele teme uh, suplimentare pe care uh, deocamdată nu le pot discuta pentru că n-am primit aceste puncte de vedere. Aceste subiecte însă vizează inclusiv controlul unor produse medicinale. Da? Eh, și vom propune de asemenea includerea anur, anumite țări vizate în anexe. Președinte, mulțumesc eh, frumos, doamnă Lochbiller. Din păcate, azi avem eh, timp destul de limitat pentru o dezbatere pe fond. De aceea, raportorii de umbră sunt rugați să nu intre neapărat în detalii. Domnul Gjip. Mulțumesc, doamnă președinte. Będący shadow raporterem, ja ją zastępuję. Din păcate, colega noastră nu a putut fi prezentă astăzi, așa că răspund și în numele său. În numele colegilor noștri vă mulțumesc pentru raportul pe care l-ați pregătit pe acest subiect, care, desigur, nu e deloc un subiect ușor. E un subiect care a tot revenit în activitatea Comisiei noastre pentru drepturile omului. E vorba de bunuri cu utilizare dublă. Așadar, nu e deloc ușor, după cum vedeți. Sunt progrese tehnice care se fac chiar în acest moment și aș vrea să subliniez din umbră că suntem cu toții responsabili pentru a combate pedepsa capitală și pentru a lupta împotriva utilizării torturii. Așadar, trebuie să facem tot ce putem pentru a ajunge la o astfel de situație astăzi. Astăzi, comerțul internațional se schimbă cu repeziciune. Se dezvoltă pe zi ce trece produse noi, în special produse farmaceutice. De aceea avem nevoie de norme foarte clare, de controle foarte eficiente, de măsuri pe, pentru provocările cu care ne confruntăm astăzi. Trebuie să promovăm schimbul de informații, ceea ce ar putea face ca punerea în aplicare a acestor amendamente să fie mult mai eficientă. Trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește definiția torturii, în special în ceea ce privește licențele de export. Trebuie definiții foarte clare pentru a putea pune în aplicare aceste prevederi. Ar trebui de asemenea ca produsele incluse în anexa 3 să fie aprobate pentru export însă această autorizație trebuie înlăturată pentru spațiul intraeuropean. Așadar, e nevoie de o autorizație specială numai pentru comerțul extracomunitar. Mulțumesc încă o dată pentru raportul colegei noastre. Rodriguez. Domnul Rodriguez are cuvântul acum. Bom, eu vou falar em português. Doamna Rodrigues, Voi vorbi în portugheză, dacă îmi permiteți, doamna președinte. Vreau să mulțumesc colegii mele Lochbiller pentru proiectul său eh, de aviz, pentru documentul de lucru. Eh, au existat niște eh, cerințe foarte clare pentru această tematică. Mai întâi să se uh, constituie un grup de lucru, un grup de control care să uh, aibă în vedere toate aceste aspecte. Uh, n-a fost ne ușor nici să avem acces la toate documentele necesare. Vreau să spun însă că n-am înțeles unul din aspecte prea bine. Eu cred că trebuie să clarificăm articolul 17 unde este vorba de urmărirea, punerea în aplicare acestui uh, regulament. Eu cred că termenul de trei ani aici, uh, cel propus în, uh, în proiect, este prea lung. Adică trebuie să ne gândim dacă nu am putea să reducem acest termen cel puțin la 2 ani. Adică 3 ani mi se pare chiar prea mult. doi ani, în acest context, cred eu, ar fi un uh, termen mult mai bun. De asemenea, doamnă președinte, uh, mă interesează tema uh, produselor cu utilizare duală. Utilizarea duală poate fi pozitiv-pozitivă sau pozitiv-negativă. Și acest lucru este de altfel reținut în aviz. Vreau să o felicit pe raportoare pentru faptul că a reușit uh, într-un demers uh, dificil care vizează atât de complexa tema comerțului să păstreze un echilibru aici. Este important ca aceste bunuri să poată fi controlate și ca uh, acest control asupra bunurilor respective să includă inclusiv niște sancțiuni pentru aceia care uh, folosesc substanțele respective, produsele respective pentru punerea aplicare a pedepsei capitale sau pentru tortură. Mulțumesc, domnul Demesmacher. Mulțumesc, doamnă președinte voi vorbi neerlandeză, dacă îmi permiteți. Într-adevăr, dosarul este foarte important, este și un dosar tehnic și un, tehnic, un dosar dificil. De aceea, mai întâi, felicitări, Barbara, pentru că ai făcut uh, o treabă excelentă. Știu că ești de altfel și foarte angajată pe această temă și că te pricep și la aspectele tehnice foarte mult. Am două întrebări. Scurt. Cred că uh, temerile și rezervele noastre în principiu sunt aceleași, dar la amendamentul 9 eh, vrem să propunem o clauză de tip catch-all adică statele membre să poată eh, bloca eh, exportul unei substanțe sau unui produs dacă consideră că există riscul ca acest produs să fie utilizat în acte de tortură sau pentru executarea pedepsei capitale. Eu cred că eh, acest amenament are legătură cu articol uh, privind controlul utilizării, asupra utilizării finale din documentul uh, Omega, uh, Organizației Omega. În ce privește însă substanțele medicinale, o astfel de clauză ar putea determina probleme mari în aprovizionarea și, unor spitale cu analgezice, cu anestezice și așa mai departe. Am, la audierea din aprilie în INTA am auzit că există astfel de preocupări. Deci suntem în favoarea facilitării accesului comunității medicale la aceste substanțe foarte importante pentru practica medicală. Pe de altă parte, uh, vrem să uh, controlăm uh, și să limităm, să excludem, dacă este posibil, utilizarea unor substanțe medicinale, unor agenți farmaceutici produși în Europa în cazul uh, utilizării lor în tortură sau pentru executarea cu pedepse capitale în alte uh, țări. Aș dori să știu, Barbara, dacă uh, sunteți dispusă să scoateți sau să eliminați din această clauză catch-all substanțele medicinale. Uh, și a, în ce privește uh, amendamentele 2, 3, 5, 9, 15, 16, uh, acestea se suprapun în foarte mare parte sau sunt chiar identice cu uh, cele din proiectul de raport uh, al colegului Schake din Comisia Competentă pe Fond. Cum uh, veți proceda în, uh, în privința acestor amendamente? Le veți retrage sau ce veți face? Mulțumesc. Din păcate nu avem timpul să acordăm și altor membri cuvântul cu excepția raportoare pentru că nu mai avem prea mult timp la dispoziție. De fapt, deja ne Uh, aflăm în uh, slotul pentru următorul, următoarea dezbatere. Deci îmi cer scuze din partea doamnei Lohpilă că și ea va trebui să fie subcintă și îmi cer scuze din partea celorlalți care s-au mai înscris la uh, cuvânt. Uh, oricum, raportoarea și raportorii din umbră vor vorbi, se vor consulta mai târziu uh, în bilateral. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, pentru clarificări. Doamna Rodriguez, la amendamentul 16 am introdus termenul de 3 ani analog uh, cadrului pentru produsele cu utilizare duală. Dar cred că uh, preocuparea noastră se referă la uh, complicațiile care apar în procesul de raportare, dar cred că putem să discutăm acest lucru. Cred că asta cere discuții mai lungi. Putem să o facem în cadrul ședințelor cu raportorii din umbră. Marc, ai avut o întrebare legată de produsele farmaceutice pentru aplicarea pedepsei cu moartea. Aceasta e o problemă în ea, prin ea însăși, pentru că experții din societatea civilă au opinii diferite în legătură cu ce trebuie făcut. Deci, în acest moment, nu propun să includem produsele medicale, ci doar echipamentele uh, care au legătură cu securitatea în această prevedere, dar nu sunt 100% sigură pentru că mi s-a părut destul de convingător când mi s-a spus că n-ar trebui să includem aceste produse pentru că compania care produce Propofol, o companie germană, Propofolul este cea mai pură substanță pentru anestezie. Deci ca să evităm asta și se folosește în, în Missouri, în Statele Unite, pentru aplicarea pedepsei cu Dar se folosește în întreaga lume pentru anestezie propofolul și compania a stabilit un mecanism prin care atunci când vând în Statele Unite, acele farmacii trebuie să raporteze și sunt obligate să nu îl vândă armatei sau uh, spitalelor uh, penitenciare. Și uh, au avut deja un uh, caz în care o închisoare a vrut să cumpere și sistemul de control a funcționat. Deci, da, încă trebuie să mai reflectez asupra acestei chestiuni, chestiuni și trebuie să vedem unde sunt uh, aici, unde se suprapun lucrurile și mă voi uh, întoarce la acest subiect în cadrul ședințelor cu raportorii din umbră. Pot să întreb când avem prima ședință a raportorilor din umbră? Grupurile încă nu au indicat uh, când va avea loc această ședință. GUE a desemnat un raportor, așadar uh, sper că în următoarele câteva zile uh, secretariatul va decide și va, vom avea toți raportorii desemnați. De asemenea, avem uh, Serviciul de Acțiune Externă aici. O să dăm cuvântul. Îmi cer scuze că avem atât de puțin timp la dispoziție. Nu pot face minuni. Din nefericire, uh, ordinea de zi nu e făcută prea bine în ce privește alocarea timpului. Așadar, trebuie să începem dezbaterea pe Egipt, dar pentru că reprezentantul Serviciului de Acțiune Externe este aici, vă mulțumesc foarte mult și vreau să vă dau cuvântul și încă o dată. Și începem cu întârziere următorul subiect. Îmi pare rău pentru asta. Mulțumesc. Thank you, Chair. With your permission, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comisiei Europene voi lua cuvântul. Noi suntem uh, Uh, spre, uh, responsabil pentru această propunere. După cum spuneți, pentru că timpul este limitat, uh, o să am o reacție, o, foarte, o intervenție foarte scurtă. Vreau să-i mulțumesc, doamnelor Biller, pentru proiectul de raport, de aviz și, de asemenea, să subliniez că există o serie de amendamente uh, pe care Comisia le poate susține parțial în principiu, amendamentele 3, 4, 15, 16 și aș vrea să spun că salutăm amendamentul numărul 15 care se leagă de crearea unui grup de coordonare pentru regulamentul 1236-2005, similar celui uh, creat pentru uh, controlul asupra materialelor și produselor cu utilizare duală. Puterile delegate conferite Comisiei în, în cu completare cu un astfel de grup de coordonare vor asigura o implementare mai eficientă a regulamentului. Poate un lucru care trebuie subliniat în legătură cu un amendament pe care l-ați propus legat de așa numitele uh, clauze țintite pe care Comisia nu poate susține din motivele următoare. Noi credem că acel amendament ridică o chestiune juridică importantă. Credem că introducerea unor astfel de clauze privind utilizatorul final uh, nu este compatibilă cu Tratatul uh, Uniunii Europene și nici cu Acordul General pentru Tarife și Comerț GATT. Uh, folosesc această ocazie pentru a sublinia faptul că acea reglementare uh, guvernează bunuri care nu au niciun fel de utilizare militară. Deci asta face distinție între așa numitul regulament antitortură uh, și regulamentul prin produsele cu utilizare duală. Uh, ultimul dintre ele spune în mod explicit că acestea pot fi folosite atât pentru scopuri civile cât și militare. Restricțiile comerciale privind bunuri care nu au niciun fel de utilizare militară nu se poate justifica făcând referință la excepția de securitate, articolul 21b din acordul de tarife și comerț GATT începește restricțiile aplicate de statele membre asupra uh, uh materialelor din articolul 306b. Uh, deci, Comisia consideră că așa numitul regulament antitortură trebuie să se justifice prin articolul 20 din uh, acordul pentru tarife și comerț GATT, Uh, și ca rezultat a restricțiilor comerciale trebuie să se protejeze moravurile publice, viața umană sau sănătatea umană. Și această restricție trebuie aplicată într-un mod care evitează, evită uh, uh discriminări arbitrare sau nejustificate între țări cu aceleași condiții și care au aceleași restricții pentru comerțul internațional. Așadar, încă o dată, Comisia consideră că luarea tratatului, luând în considerare tratatul GATT și tratatul de funcționare a uh, Uniunii Europene, regulamentul trebuie să stabilească reguli uniforme și o clauză de tip catch-all sau o clauză privind utilizatorul final care le uh, interzice statelor membre să decidă unilateral dacă exportul unui anumit tip de bunuri sau tranzitul unui, unui anumit tip de bunuri uh, cere autorizație uh, anterioară, așa cum se propune în amendamentul 15, nu e acceptabil din acest motiv. Așadar, ar trebui să existe uh, reguli uniforme în una dintre următoarele uh, forme. O autorizație pentru toate exporturile de bunuri listate sau pentru tranzitul acesta, acestora, niciun fel de autorizație prealabilă pentru toate exporturile de bunuri relevante. Așadar, Uh, luați notă de faptul că nu se fac prevedere explicite pentru autorizare și o regulă de bază a poliției a exporturile către terțe țări sunt libere și în al treilea rând o prohibiție aplicată oricărui exportator sau uh, transportator de bunuri în tranzit care face uh, operatorul uh, economic responsabil dacă el a știut sau are motive să suspecteze că există bunuri relevante Eh, ca, eh, față de care există intenția de a le folosi în tortură sau eh, pedapsa cu moartea. Deci vreau să vă împărtășesc aceste uh, considerații în legătură cu amendamentele produse și să vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Doamna Lochmiller, vreți să adăugați ceva? Nu multe. Am presupus că veți avea această poziție și îmi pare rău că uh, secretariatul uh, subcomisiei DRAC, care am cerut o perspectivă juridică, nu mi-a putut oferi un răspuns de la Serviciul Juridic al Parlamentului, dar sper că o vom primi în următoarele zile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dacă uh, doamna Lochbiller ar putea să primească opinia juridică, Uh, din partea serviciilor Parlamentului, vă rog să faceți pentru care nevoie de asta ca să-și poată finaliza textul. Deci avem nevoie de un raport care să fie solid din punct de vedere juridic, bazat pe opinia serviciilor juridice. Mulțumesc foarte mult. Așadar, termenul limită este 2 iunie pentru amendamente, deci e foarte mult timp și dacă există vreun membru uh, de la GUE uh, Dați-mi voie să vă reamintesc că avem nevoie de un raportor din umbră de la Guie. Încă o dată mulțumesc foarte mult și acum domnul Preda va prelua uh, conducerea ședinței. Uh, schimb de opinii privind situația drepturilor omului în Egipt. Vă mulțumesc. Bună ziua tuturor. Vom începe această discuție despre situația drepturilor omului în Egipt. Și nu pot să nu constat că dintr-un total de 31 membri ai subcomisiei noastre, sunt doar patru membri prezenți aici. Adică eu însumi și încă trei membri în sală. Este de-a dreptul regretabil, cu atât mai mult cu cât am tot discutat despre dezbaterea de astăzi. Nu putem să avem o dezbatere așa. Și am hotărât să o punem astăzi, dar din păcate, iată, asta este situația. aș mai adăuga și că inițial domnul Fayed, președintele Consiliului Național pentru Drepturile Omului, trebuia să fie astăzi aici pentru a participa la acest schimb, însă, din păcate, în cele din urmă dânsul nu a putut să vină, Subcomisia noastră apără drepturile omului și sprijinim instituțiile implicate în această activitate, așa că, din păcate, ne pare foarte rău că domnul Fayet nu a putut să facă această deplasare. Acum în ceea ce privește Egiptul, în ultimele zile, am tot discutat despre problema de securitate în regiune și despre rolul foarte important pe care îl joacă Egiptul în această confruntare cu fanaticii care pun în pericol securitatea în zonă. Pe de altă parte, și este miza discuției noastre de astăzi, sunt și dezbateri în societate pe tema libertăților și drepturilor fundamentale, a protestului pașnic, a societății civile, libertatea de exprimare a jurnaliștilor și așa mai departe. Șase tineri au fost executați și peste 100 de persoane au fost și ele condamnate la moarte, printre care și fostul președinte Mohamed Morsi. În această situație ne vedem obligați să le reamintim autorităților din Egipt apelul făcut pentru instaurarea unui moratoriu asupra pedepsei capitale a fost poziția constantă a Parlamentului European, fie că e vorba de Egipt, fie că e vorba despre alte țări. Indiferent de zona geografică, am avut această poziție uh, și anume suntem împotriva pedepsei capitale, acolo unde ea este prevăzută prin lege, cerem instalarea acestui moratoriu. În ceea ce privește condamnările și procesele în masă, am discutat deja acest lucru în Parlament, am avut și o rezoluție, am arătat că aceste condamnări sunt în contradicție cu obligațiile la nivel internațional și sunt în contradicție cu principiile statului de drept. Iată deci poziția tradițională a Parlamentului European. Acum, dat fiindcă este vorba de Egipt, trebuie să discutăm și despre situația femeilor și a tinerelor femei, pentru că ele sunt permanent sub amenințarea violențelor fizice sau sexuale. Și sper ca guvernul are în vedere abolirea acestor practici, aceste practici abominabile de violențe fizice și sexuale împotriva femeilor. Sperăm că guvernul se va alinea la standardele internaționale <clears throat> și va implementa toate prevederile pentru a apăra statutul femeilor și a tinerelor femei. Le mulțumesc celor doi invitați domnul Seda, președintele Organizației Egiptene pentru Drepturile Omului, și domnul Hassan, director și fondator al Institutului de Studii de Drepturile Omului din Cairo. Avem la dispoziția fiecărui invitat în jur de 10 minute pentru ca ei să ne prezinte situația drepturilor omului în Egipt și să ne prezinte poziția organizațiilor pe care le reprezintă. Vă mulțumesc foarte mult. Întâi domnul Abu Seda. Vă mulțumesc în primul rând îmi cer scuze pentru invitatul care nu a putut fi astăzi aici. Mă bucur foarte mult să fiu aici, reprezint o organizație a drepturilor omului, dar sunt și în Consiliul Național pentru Drepturile Omului. Și vreau să vă asigur că cu toți împărtășim același respect pentru drepturile omului. În Egipt, de foarte mult timp, luptăm pentru aceste drepturi ale omului și revoluțiile din Egipt au fost pornite cu această speranță de a clădi o țară nouă în care drepturile omului să fie respectate și în care egiptenii să poată trăi în pace. Aș vrea să vă vorbesc în primul rând despre provocările cu care ne confruntăm în această perioadă de tranziție. În primul rând, despre provocări, așadar. Apoi voi vorbi despre speranțele pe care le avem pentru viitor. Și aici trebuie să avem în vedere două aspecte. Constituția din Egipt, pe de o parte, și pe de altă parte, Apoi voi vorbi despre pedapsa capitală și despre activitatea celor care sunt implicați în abolirea pedepsei capitale. Noi ca apărători ai drepturilor omului și organizații implicate luptăm pe acest front de foarte mult timp. Acum o săptămână am înaintat o propunere în Consiliul Național prin care îi cerem președintelui și guvernului să anuleze verdictul final pentru această pedeapsă. Până în acest moment, pentru președintele, fostul președinte Morsi și ceilalți condamnați, nu avem un verdict final. A fost doar validat de Marele Muftiu, deci nu este un verdict final din punct de vedere juridic. Voi începe însă cu principalele amenințări, cu principala amenințare cu care se confruntă astăzi poporul egiptean, terorismul. De la înlăturarea președintelui Mohamed Morsi și a organizației Frăția Musulmană pe 3 iulie 2013, în Egipt am avut de-a face cu un val de atacuri terorisme. În ciuda faptului că poporul egiptean aspiră către democrație și către libertate, ceea ce s-a dovedit în Revoluția împotriva președintelui Mubarak și a regimului său despotic din 2011, totuși, frăția musulmană nu a respectat voința poporului și a implementat o formă foarte nedemocratică de guvernare. Frăția musulmană și aliații săi islamiști doresc să întemeieze un stat teocratic în Egipt, care se bazează pe marginalizarea minorităților religioase, monopolizarea puterii politice și năbușirea oricărui protest. Așadar, dorința feției musulmane a fost să transforme Egiptul într-o teocrație medievală. Poporul egiptean s-a opus și atunci feția musulmană a răspuns cu amenințări verbale și fizice, iar președintele Mosi a avut o declarație constituțională care îi dădea puteri absolute la sfârșitul anului 2012. Așadar, oamenii au ieșit din nou în stradă la finalul lunii iunie 2013, ceea ce a fost o consecință directă a primei revoluții. După primul an de mandat, dezastruos, egiptenii au ieșit din nou pe stradă pe 30 iunie 2013. Ei au cerut președintelui Morsi și guvernului islamist să își dea demisia. Însă, domnul Morsi a refuzat să-și dea demisia. Și, la fel ca președintele Mubarak, s-a încăpățânat să mențină puterea, ceea ce a dus la multe confruntări violente în multe zone ale țării, care a dus la zeci de victime și sute de răniți. Ca reacție la cererile poporului, armata a înlăturat regimul Mosi de la putere pentru a preîntâmpina un posibil război civil. Asta s-a întâmplat pe 25 ianuarie. Oamenii au ieșit pe stradă și armata a fost de partea poporului. După înlăturarea domnului Morsi, frăția musulmană și aliații săi islamiști au atacat populația, au fost foarte multe confruntări violente și atacuri teroriste, astfel încât sute de persoane au fost ucise. Au avut loc bombardamente împotriva clădirilor instituțiilor statului și atacul asupra infrastructurii. Toate aceste lucruri sunt documentate de organizația noastră, Organizația pentru Drepturile Omului. Terorismul este o încălcare foarte gravă a drepturilor omului. Acesta este mesajul cheie. În Egipt ne confruntăm cu aceste grupuri teroriste, nu doar cei care sunt aliați făției musulmane, dar și alte organizații. Toate aceste organizații sunt o amenințare în Egipt și la granița cu celelalte state. Este o amenințare cu care se confruntă atât guvernul cât și populația de rând. Așadar, Egiptul este implicat în această luptă împotriva terorismului. Nu suntem singura țară care suferim de pe urma atacurilor teroriste și alte țări din Orientul Mijlociu și din Africa suferă din cauza organizațiilor care au comis nu doar acte de terorism, ci și crime de război, epurări etnice și chiar genocid în țări precum Irak sau Siria. Așadar, noi nu luptăm doar în numele egiptenilor, luptăm pentru întreaga regiune. În Egipt luptăm împotriva terorismului, dar nu doar în numele poporului egiptean, ci și pentru întreaga regiune. Pentru că știm că aceste organizații nu-și doresc nimic echivalent cu un stat de drept. Așadar, există și speranță, există un licăr de speranță. Cred că în principal din două motive. În primul rând, Constituția egipteană din 2014. Pentru prima dată s-a pus accentul pe drepturile omului. Este prima Constituție împotriva torturii care stabilește egalitatea între sexe și libertatea religioasă. De asemenea, în Constituție se spune că nu poate fi declarată stare de urgență pentru mai mult de trei luni fără consimțământul Parlamentului. Dacă avem în vedere această, dacă comparăm Constituția din 2014 cu cea din 2012 susținută de frăția musulmană, vom vedea că sunt diferențe foarte mari. În 2012, în întregul text nu apare nici măcar o dată sintagma drepturile omului, iar orice formă de egalitate între bărbați și femei este înlăturată. Ei sunt pentru căsătoria fetelor de 9 ani, de exemplu, fetelor foarte tinere. Și acest lucru era prevăzut în Constituție. Constituția noastră este foarte diferită. Și spuneam că punem accentul pe drepturile omului. Un alt lucru care ne dă speranță este faptul că guvernul din Egipt a acceptat să adopte și să implementeze recomandările de la evaluarea periodică universală din cadrul ultimului Consiliu de Drepturile Omului. Sunt 243 de recomandări care au fost preluate dintr-un total de peste 3000. Aceste recomandări se referă la amendarea, la modificarea articolului referitor la tortură din Constituția noastră. De asemenea, la modificarea legii care reglementează administrația publică și activitatea ONG-urilor. este o obligație pentru guvernul nostru să pună în aplicare toate aceste recomandări. Așadar, pentru că timpul ne pesează, aș vrea să mai mă refer la un ultim aspect și anume pedapsa capitală. O problemă foarte importantă în lupta noastră a organizațiilor pentru drepturile omului. Aici vorbim despre ceva fundamental în cultura egipteană, cultura poporului egiptean. Știm că mulți egipteni fac o legătură între șaria și pedepsa capitală. Am să vă dau un exemplu. În 2013 i-am cerut guvernului și ă, președintelui Monsi să, a, să elimine pedepsa capitală, însă ne-a spus că nu poate face asta pentru că este conform legii musulmane. Codul de procedură penală din Egipt prevede măcar un proces înainte de verdictul final. După curtea penală, trebuie să ajungem la curtea de casație. Chiar și dacă inculpatul nu face recurs împotriva verdictului, procurorul general trebuie să facă acest recurs independent și astfel se ajunge la curtea de casație pentru verdictul final. Acest proces durează cam 2 sau 3 ani. Avem și o propunere înaintată guvernului și președintelui de a suspenda implementarea pedepsei capitale, adică aplicarea acestui verdict, timp de 5-6 ani pentru a putea demara acest dialog în societatea civilă. Cerem abolirea acestui articol referitor la pedepsa capitală sau cel puțin un moratoriu până când identificăm o soluție. Și putem începe dialogul cu membrii clerului și cu Marele Muftiu. Trebuie să continuăm lupta pentru drepturile omului în Egipt și cred că în viitor vom putea implementa statul de drept și drepturile omului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Acum îi dau cuvântul domnului Bahei Eldin Hassan. Good morning <clears throat> and thank you very much for... Uh, Bună dimineața și vă mulțumesc uh, foarte mult pentru invitația de a participa la acest schimb de opinii cu privire la situația drepturilor omului uh, și lupta împotriva uh, pedepsei capitale în uh, Egipt. Împreună cu fratele meu Hasan suntem promotorii mișcării pentru drepturile omului în Egipt. Invitatul pe care trebuia să-l ascultați aici a crezut dintotdeauna ca și fratele meu Hafed, Hafed în uh, drepturile omului și de aceea în colaborare cu uh, mai mulți judecători a elaborat un proiect de lege care uh, i-ar proteja pe cetățenii egipteni de tortură. Ce s-a întâmplat cu el? Și vă spun ceva ce s-a întâmplat abia săptămâna trecută. A fost interogat alături de cei doi judecători cu care a făcut acest demers și compania sa de avocatură, care este o, o, o cancelare veche de 74 de ani, a fost uh, clasată ca entitate ilegală. Uh, nu vă vorbesc despre un terorist uh, suspectat de admite activități criminale, ci nu este nici măcar un islamist, este un liberal secular, un adept al drepturilor omului. Deci uh, și noi ne punem uh, întrebarea ce se întâmplă în Egipt. Este o luptă împotriva terorismului sau este o luptă de fapt împotriva oricăror voci seculare disidente? Săptămâna trecută, uh, Universitatea Tehnică din Cairo și-a anunțat uh, într-o declarație consternarea în legătură cu uh, recente acte de terorism. Mis, Ministerul uh, de Interne a susținut că islam a fost suspectat uh, de a fi ucis uh, un colonel de armată și că de aceea, fiind suspect, a fost uh, până la urmă într-o confruntare împușcat. Dar uh, martorii oculari uh, l-au localizat pe Islam în campusul universitar în timpul examenelor sale, când un oficial al universității și o persoană necunoscută au intrat în sala de examinare, i-au luat actele și au dispărut împreună cu el nimeni uh, nu a avut uh, cunoștință de islam până când uh, Unitatea de combatere a terorismului a revenit ziua următoare și a confirmat decesul său. Acest incident este exemplar pentru situația din Egipt, care a devenit o țară, o republică a fricii nu există niciun fel de regim al controlelor democratice. Din păcate, sistemul judiciar a fost uh, politizat și este în prezent dominat de instituțiile și organizațiile de informație. Din păcate, uh, în spatele eh, cetățenilor. Eh, frăția musulmană, cât și alte mișcări eh, sunt subminate. Alegerile parlamentare au fost și ele amânate în repetate rândul, fără o justificare. Regele Abdallah al II-lea al Iordaniei a spus acum trei săptămâni uh, pe postul CNN că regimul sirian a lovit pe toată lumea în afară de ISIS, statul islamic. și că guvernul sirian a avut uh, nevoie de un țap ispășitor care să arate că lucrurile pot deveni și mai grave. Regele Abdallah însă a omis uh, asemănarea dintre această abordare și uh, cea a altor guverne arabe. Adică, uh, inclusiv în Egipt, opozanții politici de orice orientare sunt loviți imediat. Și atacurile teroriste sunt eh, exploatate pentru a face ca actele de violare ale drepturilor omului să treacă necomentate de Comitatea Internațională. Niciun fel de e, eh, disidență politică, fie liberală sau islamistă, islamică, nu este permisă. reacția excesivă a forțelor de securitate împotriva manifestațiilor pașnice au produs un mediu politic în care violența uh, înflorește și uh, vidul produs, vidul politic produs, uh, produs este umplut de extremiști. Discursul politic suprimă orice uh, manifestare de voci uh, rațională care încearcă să găsească soluții pașnice. Uciderea militantului pentru drepturile omului, Sharim al-Sabah, s-a întâmplat uh, atunci când femeia cauză a depus niște, un buchet de flori în, uh, în fața momentului Revoluției din piața Tahrir. Atunci a fost împușcată de forțele de securitate. Este un exemplu foarte clar de ucidere cu sânge rece a unor protestatari pașnici. Sute de cetățeni au avut o soartă similară, dar nimeni nu a fost deocamdată condamnat pentru aceste crime și mă tem că radicalizarea uh, și trecerea la haos s-ar putea produce mai rapid decât uh, inițial, uh, decât am crezut inițial. Și că actele teroriste sunt folosite de guvern ca o justificare și o scuză pentru aceste politici și măsuri extreme dreptul la un proces uh, liber și echitabil a fost uh, căpcat în picioare de numărul șocant de uh, pedepse privative de libertate colective, pedepse cu moartea colective. Aceste procese sunt clar numite de experții Națiunilor Unite ca o desconsiderare totală a convențiilor uh, la care Egiptul este parte semnatare. Activiștii pentru drepturile omului și pentru de- democrație sunt uh, supuși unor, rete- uh, unor regimuri de detenție nejustificate în cadrul unor procese de mascaradă. În același timp, lipsa lipsa acută de imparțialitate și de independență a justiției egiptene arată că justiția uh, a eșuat uh, în plan instituțional și că dreptul, uh, statul de drept este din ce în ce mai mult o, un obiectiv de durată lungă pentru Egipt. Curtea Administrativă Supremă a decis într-un verdict recent că manifestările de grevă sunt ilegale și că cine participă la greve va fi pensionat înainte de vreme. Este o clară violare a unor garanții consacrate în Constituția noastră. Dar dar curtea susține verdictul său uh, în temeiul interpretării legii islamice Sharia. Din iulie 2013 încoace, a avut loc o oarecare îmbunătățire a retoricii oficiale în, în ce privește situația femeilor și drepturile comunității copte, dar în realitate nimic nu s-a ameliorat. Libertatea de uh, asociere și adunare au fost uh, restrânse și uh, ONG-urile și activiștii au fost uh, în mod consecvent șicanate. Li s-au impus limitări de liberă circulație, au fost limitate sursele de finanțare și au fost chiar amenințați cu moartea. și domiciliile și locurile lor de muncă au fost uh, răscolite. De fapt, uh, din 3 iulie 2013 încoace, mai mulți apărători ai drepturilor omului au fost condamnați pentru, au fost condamnați la închisoare, pedepse privative de libertate și unul dintre ei au fost chiar ucis ceea ce este totuși fără precedent în istoria mișcării pentru drepturile omului care datează de acum trei decenii. Dreptul la protestul pașnic a fost uh, limitat uh, prin legi noi restrictive și presiunea a crescut foarte mult asupra opoziției politice și uh, mass media critice și uh, sfera publică este în procesul de a fi complet uh, uh oprimată. Toate toți uh, liderii seculari uh, majori a Revoluției din 2011 au fost condamnați la pedepse cu închisoarea de la 5 ani la închisoare pe viață. Deci vorbesc despre acei activiști tineri seculari care au fost uh, la re... Revoluție. Nu vorbesc despre suspecții uh, de acte de terorism sau despre islamiști. De aceea Uh, mulți dintre ei au ales fie să rămână în casele lor sau să părățească țara. De fapt, apelul de a acționa în ilegalitate este urmat uh, în fiecare zi de tot mai mulți activiști liberali. Egiptul se îndepărtează de democrație. Alegerile electorale au fost, parlamentare au fost uh, în mod repetat uh, amânate și uh, a fost creată o teamă între aceia care vreau să participe la democrația egipteană de a candida. Eh, lipsesc eh, minime garanții pentru organizarea de alegeri libere și echitabile. Eh, mai multe organizații internaționale au declarat că renunță la participarea ca observatori electorale. Nu există niciun fel de contragreutate politică la ceea ce face guvernul astăzi, și pentru a impune minime principii de responsabilizare. Nu există niciun fel de alternativă între uh, lupta pe de o parte împotriva terorismului și extremismului violent și respectarea drepturilor omului. Ambele sunt tratate la fel. De aceea, atât înainte cât și după primăvara arabă, trebuie mai întâi să alegem între a uh, asigura o stabilitate pe termen scurt, respectiv pe termen lung a acestei țări. Nu va exista niciun fel de victorie în lupta împotriva terorismului în Egipt, uh, în această regiune, fără a aborda cauzele acestui uh, fenomen, inclusiv abordarea uh, acestui discurs uh, religios extremist uh, diseminat atât de instituțiile guvernamentale cât și de instituțiile religioase. Din ianuarie 2011 încoace, și cu asta închei, domnule președinte, Uniunea Europeană a afirmat în repetate rânduri că nu va închide ochii în fața violărilor masive ale drepturilor omului din Egipt și că va afirma în continuare aderența sa la drepturile omului uh, și drepturile și valorile europene. Mă întreb uh, cât cântăresc aceste valori europene în politica Uniunii Europene de azi. Apreciez uh, foarte mult declarațiile Parlamentului European în privința acestor declarații care denunță actele violente ale guvernului. Din păcate însă declarațiile Parlamentului European par să nu aibă niciun fel de impact asupra realității actelor organismelor europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Rodriguez a cerut cuvântul. Văd că și domnul Gjib, de asemenea. Bun. Așadar, doamna Rodriguez, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în portugheză, dacă nu vă supărați. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumim foarte mult pentru informațiile primite din partea invitațiilor de dumneavoastră. Înțelegem mai bine acum contextul în care se petrec uh, uh, lucrurile în Egipt. Ca uh, partea unei uh, comisii care urmește situația din domeniul culturii, uh, urmăresc cu mare atenție ce se întâmplă în Egipt. Am trei întrebări. Vorbim de, ați vorbit în mai repetate rândul de exepunerea în aplicare a pedepsei capitale. De asemenea, uh, Ați uh, vorbit despre libera circulație a ONG-urilor și despre uh, activismul politic. Când am fost tânăr, am fost și eu o activistă uh, politică și pentru mine nu există politică, nu există democrație fără activism politic, cel care este, este desfășurat în, inclusiv în universități, între studenți. Uh, iar în ce privește uh, situația femeilor, mă preocupă foarte mult uh, nu faptul că ați inclus echitatea de gen în Constituție, ci mă preocupă situația concretă din realitate. Uh, mă interesează care este poziția dumneavoastră față de violențele asupra femeilor. Vreau să știu din partea dumneavoastră dacă drepturile femeilor sunt într-adevăr garantate sau nu în Egipt, pentru că personal uh, am impresia, și aici poate mă ajutați să-mi corectez propoziția sau să o nuanțez, oricum, eu am uh, impresia că uh, nu există încă o incriminare publică a violenței îndreptate împotriva uh, femeilor. Mă gândesc de pildă la articolul 306 și atunci uh, întreb dacă în uh, lupta împotriva violenței domestice există deja unele eforturi strategice. Cum, cum priviți această situație a violenței domestice? Nu vreau să intru prea mult în detalii și să prelungesc prea mult intervenția mea, dar există un articol 60 care permite soțului să-și disciplineze, și citez, disciplineze soția care este situația actuală în Egipt a crimelor de onoare. Mă interesează aceste chestiuni pentru că sunt și membru a Comisiei FEM, Comisie pentru Drepturile Femeilor și Echitate de Gen și uh, de ce în uh, adulterul nu este recunoscut în codul penal al Egiptului? Ce se poate face? Și ce putem noi face să ne asigurăm că drepturile femeilor în Egipt sunt respectate? Mai am și o altă, uh, un alt comentariu în legătură cu organizațiile non-guvernamentale pentru uh, drepturile omului. A, ați fost cooptați uh, ca părți interesate în consultarea națională pentru combaterea violenței îndreptate împotriva femeilor? Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aceste informații care ne-au fost transmise de către invitații noștri nu ne dau motive de optimism exagerat. S-a spus că există unele garanții uh, constituționale, însă al doilea vorbitor uh, a spus că acestea sunt uh, nefuncționale, sunt înghețate, în sensul că pe de o parte statul a adoptat niște garanții uh, constituționale, juridice, dar acestea de fapt nu funcționează. Așadar, întrebarea mea pentru dumneavoastră, cei care cunoașteți atât de bine realitățile Egiptului, cum uh, ar putea să continue acest proces? Uh, care sunt șansele să se iasă din acest tip de impas? din această situație în care, pe de-o parte, se înscriu niște principii în Constituție, dar situația, de fapt, e cu totul diferită. Cred că este simptomatic, de exemplu, din acest punct de vedere, e simptomatic că retragerea acestei misiuni de observare a alegerilor. Aș spune că este dificil să accepti un proces electoral care se derulează în niște condiții uh, pe care instituțiile internaționale nu le acceptă. Asta ar fi o altă chestiune. În ce privește activiștii politici din piața Tahrir, printre ei uh, existau exista și o femeie laureata premiului Saharov. Este și ea printre cei care au fost condamnați? A treia întrebare. Există această enormă problemă umanitară legată de imigrație care, a, imigrație care a apărut după primăvara arabă. Nu este o consecință a primăverii arabe, dar după acest fenomen și mai ales uh, pentru că în uh, Libia, de exemplu, instituțiile nu mai funcționează, dar și în Egipt există o perioadă de tranzit uh, și există un tranzit de migranți care vin din Eritrea, din Somalia, cei care sunt victime ale acestui proces migrator. Întrebare. Încearcă statul egiptean să prevină acest tip de situații? Pentru că informațiile din mass media sunt adesea dramatice. Mulțumesc, domnul Demeț Maical. Mulțumesc. Dacă nu vă deranjează să vorbesc uh, olandeză. Mai întâi uh, vreau să mulțumesc ambilor uh, oaspeți pentru informațiile utile pe care ni le-au furnizat astăzi. Egiptul este un uh, jucător foarte important la nivel regional, joacă un rol important în ce privește securitatea regiunii și este în avangarda luptei împotriva extremismului și radicalismului. Am văzut o creștere masivă a manifestărilor de fanatism religios în regiune și de asemenea și a încălcărilor drepturilor omului. Și situația uh, în Egipt este dificilă. De Egiptul este amenințat de terorism. Dar vedem și semne de speranță, în sensul că uh, întreaga populație a reacționat aproape ca un singur om după asasinarea 21 de creștini în Libia. După părerea mea, asta este un lucru care trebuie să ne dea speranță. Totuși, preocupările legitime ale unui regim care se confruntă cu amenințarea terorismului nu pot fi folosite ca o scuză pentru a limita drepturile fundamentale și, drepturile, și uh, libertățile fundamentale. Nu vrem ca acestea să fie încălcate în mod sistematic. Uh, așadar, uh, dat fiind ce am auzit astăzi, avem în continuare o preocupare în legătură cu situația drepturilor omului în Egipt și avem o preocupare reală care rezultă din uh, sentimentul de speranță care s-a născut după căderea lui uh, Hosni Mubarak. Vedem că această speranță este în mod constant reprimată și facem un apel uh, la autoritățile egiptene să protejeze libertățile fundamentale și să asigure că prevederile constituționale privind drepturile omului și libertățile fundamentale sunt puse în practică. Deci nu rămân doar cuvinte pe hârtie, ci intră în practică. E bine să ai o Constituție, dar uh, asta nu folosește nimic dacă nu e și implementată. Știm că apelurile Uniunii Europene au avut un impact redus deci una dintre întrebările pe care vreau să vi le pun este ce putem face pentru a maximiza impactul acestor intervenții ale noastre, acestor apeluri pe care le lansăm. E de asemenea interesant să ne întrebăm ce ajutor putem oferi în termeni practici. Așadar, Uh, de exemplu, această chestiune legată de violența disproporționată a poliției. De câte ori e o demonstrație de stradă, se produc decese. Oamenii care sunt uh, închiși sunt abuzați și adesea uciși în închisoare. Deci este clar o problemă uh, de, legată de poliție și de metodele acestea și de controlul mulțimilor în cadrul demonstrațiilor. Deci poate că Uniunea Europeană ar trebui să ajute Egiptul ca să aducă o schimbare de mentalitate din acest punct de vedere. libertate și de asemenea din punct de vedere a libertății de expresie și al mass media. Asta e unul dintre, una dintre obsesiile mele. Am fost jurnalist într-o viață anterioară și refuz să accept ideea că jurnaliștii sunt infractori. Uh, jurnaliștii fac o treabă foarte onorabilă și vedem, pe de altă parte, o serie întreagă de arestări oameni care stau de... E un jurnalist care a stat peste un an în închisoare, un jurnalist al Jazeera, care tocmai ce a fost în cele din urmă eliberat. Uh, teoria mea este că interesul internațional uh, manifestat de, față de, acest, de cazul acestui jurnalist a, uh, deturnat atenția de la subiectul mai larg al libertății jurnalistice și de expresie. interpretez bine această situație? Trebuie să menținem uh, presiunea la nivel internațional. Și un ultim comentariu. Există un sentiment că uh, multe guverne susțin uh, guvernul egiptean de teamă că ar pierde rolul strategic pe care Egiptul îl joacă în regiune. Este și impresia noastră aceasta? Mulțumesc foarte mult! În numele verzilor, domnul Büchner. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult, uh, domnilor invitați, pentru caracterul deschis al acestei uh, dezbatere, acestui schimb de opinii. Cred că este necesar de altfel. Eu v-aș întreba uh, în privința legăturii dintre justiția civilă și cea militară pornind de la executarea a șase indivizi pe 17 mai. Adică au fost executați niște indivizi care anterior date executării pur și simplu disperuseră, nu se știa unde sunt în detenție, deci au practic au, au, au dispărut în afara unui sistem de, de stat de drept și uh, din așa numitul uh, proces uh, care este o comedie. Am dedus că, de fapt, au fost supuși unei jurisdicții militare. Vreau să întreb dacă astfel de pseudo-proceduri judiciare au loc mai frecvent, pentru că mm, nu mi se pare neapărat um, compatibilă cu o justiție democratică și vreau să întreb dacă uh, aceste execuții, uh, execuții extrajudiciare întotdeauna se petrec în sfera militară sau poate uneori și în, uh, în jurisdicții civile. Mulțumesc. Mulțumesc și acum dau cuvântul reprezentantei Serviciului European de Acțiuni Externă, doamna Nicola Girhoff. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru acest prim schimb de opinii. De asemenea, mulțumesc pentru cei doi distinși invitați din Egipt care ne-au uh, dat informații proaspete în legătură cu situația drepturilor omului în Egipt, care, conform raportului noastră, rămâne îngrijorătoare. Serviciul de acțiune externă, de asemenea, rămâne preocupat în legătură cu situația drepturilor omului și urmărim Uh, îndeaproape situația, nu doar de aici, uh, de la centrul nostru și în uh, astfel de dezbateri, dar și prin comunicări cu colegi de dumneavoastră cu care ne întâlnim și la fața locului prin intermediul delegației noastre, care ține legătura strâns cu reprezentanții societății civile și opoziției politice, prin intermediul cărora încercăm să avem o imagine cât mai completă în legătură cu situația din Egipt. Vă mulțumim foarte mult. Merci infiniment. Euh, maintenant... Mulțumesc foarte mult. Acum vreau să cer uh, celor doi uh, invitați să reacționeze uh, foarte pe scurt, însă două-trei minute maxim. Două-trei minute așadar, spune președintele. Mulțumesc foarte mult. Uh... Dacă îmi permiteți, aș începe cu domnul Hasan și după aceea dumneavoastră, că de obicei așa se procedează, se schimbă ordinea. Domnule Hasan, aveți două, trei minute. plus Nu două plus trei, două sau maxim trei, glumește președintele. Dar, într-adevăr, suntem în întârziere. Thank you again uh, for this uh, uh, of exchange. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii. Ca să fac comentariile în doar două, trei minute, uh, e aproape misiune imposibilă pentru mine. So I, I have to be very brief. Bun, deci trebuie să fiu foarte succint și telegrafic. Uh... There are several questions, including women. Sunt câteva chestiuni uh, importante, uh, inclusiv drepturile femeilor. Principala problemă este că nu există voință politică. Există voință politică de a ține discursuri foarte frumoase. Inclusiv instituțiile de omului. Și eu Uh, sunt foarte mândru de capitolul de libertăți și drepturi din Constituția Egiptului. Dar uh, mă uit la concetățenii mei și mă întreb, uh, se bucură de astfel de drepturi sau asta este doar ceva care a fost scris pentru a vă, vă fi arătat dumneavoastră străinilor când veniți acolo, versiunea franceză sau engleză? E un text foarte frumos, dar nu are nicio legătură cu realitatea. Nu numai realitatea de zi cu zi, dar nici măcar noile legi și amendamente juridice care se fac în fiecare zi. Este în mod clar uh, că acestea încalcă spiritul acestei Constituții și mai ales a acestui capitol din Constituție. Uh, numai departe de ieri președintele uneia dintre partidele liberale din Egipt a făcut o declarație și i-a cerut uh, președintelui al-Sisi să uh, șteargă acest capitol din Constituție. Poate îl cunoașteți, domnul Anwar Esmet Sadat, și el a spus să ștergem acest capitol pentru că constanta amânarea uh, convocării Parlamentului, lipsa unei date definitive de convocarea Parlamentului și uh, chiar și legile electorale sunt încălcate, practic se încalcă spiritul Constituției. Așadar, asta este una dintre principalele probleme în politica egipteană de astăzi. O altă problemă în ce privește uh, asasinatele extrajudiciare. Din nefericire, acestea încă se întâmplă. Nu e și nu se întâmplă în locuri izolate și în situații izolate, și nu doar împotriva teroriștilor islamiști, ci împotriva și unor oameni care nici măcar nu protestau. A fost omorât o femeie care punea niște flori. Depunea niște flori la un monument. Deci, o altă întrebare este cum putem ajuta? Ce poate face Uniunea Europeană? Uniunea Europeană are în primul rând o voce morală, așa cum a fost întotdeauna. Așa cum am spus în prezentarea mea, Europeană subliniază nevoia morală a respectării valorilor europene. Așadar, cred că există un interes comun între Uniunea Europeană și Egipt și alte țări ca Egiptul să reușească în lupta sa pentru stabilitate împotriva terorismului, dar nu există multă concentrare pe asta. Adevărata luptă se, are loc oriunde, dar nu aici. Cum putem explica faptul că toți liderii tineri seculariști ai uh, Revoluției din 2011 au fost condamnați de la trei ani închisoare până la sentințe pe viață. Cum putem explica faptul că um, condamnarea acestor oameni, asasinarea unor luptători pentru drepturile cum este Shamal Saba, ajută lupta cu împotriva terorismului, ajută stabilitatea Egiptului, ajută bunăstarea poporului egiptean și stabilitatea regiunii? ajută situația din Libia, Siria, Irak, mă tem că, de fapt, mergem în aceeași, pe aceeași cale cu Siria, Irak și Libia, dacă Egiptul va continua pe, în această direcție. Începește uh, dorința spre un uh, ce spune Abdel Sisi că va fi un uh, Egipt uh, stabil, asta e o iluzie. La fel a încercat și Bashar al-Assad în Siria și alții. Asta este calea uh, pe care știm unde duce. <clears throat> distrugerea, duce la distrugerea uh, sistematică a instituțiilor statului și apoi asta va deschide drumul haosului și în această regiune care prinde de discursuri extremiste, religioase, <clears throat> asta nu va face decât să ajute la uh, răspândirea terorismului. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul uh, celui de-al doilea invitat. Thank you and uh, thank for all the questions. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc um, pentru faptul că ne dați uh, speranța faptului că Comitatea Internațională uh, Comității Internaționale pasă de uh, situația din Egipt și de statul de drept egiptean. Asta este de altfel și rolul nostru de organizația societății civile din Egipt. Uneori chiar uh, ajungem la o soluție și în ce privește cazul uh, Shaimar al-Sabah, um, noi uh, insistăm că, de fapt, uciderea a fost comandată de forțele de poliție. Și de aceea am solicitat uh, și guvernului și președintele să deschidă o investigație serioasă. În cele din urmă, uh, poliția a oferit uh, parchetului general numele polițistului care a răcis-o pe această activistă, Sherbal Sabah, și polițistul în cauză acum este acuzat, este judecat. Acesta este rolul nostru eu nu aș fi de acord să spun că nu există o, o voință politică, că, că nu există voință politică. Există. Există voință politică pentru că poporul egiptean, după două revoluții, s-a cam săturat. Um, aș vrea să vă răspund în, la două întrebări. În, mai întâi, violența împotriva femeilor. Această chestiune este una din preocupările noastre ale societății civile ca împreună cu Ministerul Justiției să amendăm uh, legislația existentă. A existat foarte puțin timp uh, între finalizarea Constituției și ajustarea legislației la modificările constituționale recente sigur că este foarte, foarte ușor să spui că situația în Egipt este ca pe vremea lui Saddam Hussein și altora. Nu, este prea devreme să facem astfel de aprecieri uh, generice. Deci avem o Constituție și acum suntem uh, în curs de uh, a uh, pune în aplicare această uh, Constituție. Și calea acestei aplicări este ajustarea legisla- legislației. Și eu sunt uh, uh, candidat la noile alegeri uh, parlamentare și știu că o parte din legislație momedan este considerată anticonstituțională, neconstituțională. Dar, și că de aceea trebuie făcute aceste demersuri de modificare a legii, dar asta se va face după Ramadan. În al doilea rând, în ce privește situația eh, migrației, este o situație foarte periculoasă în, în întreaga regiune, pentru că avem un flux mare dinspre sudul continentului, spre Mediterana, eh, un flux migratoriu care comportă și unele contații ter- eh, teroriste. În, în Egipt însă poliția și serviciile de informații luptă foarte clar și hotărât împotriva terorismului. Vă dau doar câteva cifre. 700 de ofițeri au căzut victimele acestui război împotriva terorismului, un război care se poartă într-adevăr cu arme grele. Da? Terorismul și migrația vine prin, prin Sudan, prin Libia, dinspre Palestina Eh, teroriștii eh, eh, includ acum în rândurile lor și multe femei. Ehm, deci este o situație foarte, foarte dificilă și presiunea politică este foarte mare, foarte crescută în a schimba legislația egipteană pentru a răspunde la această provocare și amenințare. Noi în același timp spunem că pentru guvern, drepturile omului trebuie să fie la fel de importante. Și o ultimă propoziție, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Care este rolul, care poate fi rolul UE aici? Cred că UE, între UE și Egipt există o relație strategică și există mai multe posibilități, de exemplu, asistență tehnică pentru forțele de poliție, pentru parchetul general, iată câteva exemple de asistență foarte importantă. Această asistență, de altfel, a avut loc și în ultimii 10 ani și cred că, pe lângă această asistență, avem nevoie de. Uh, uh, trebuie să susținem și contactele dintre popoare, dintre cetățeni, dintre ONG-uri, pentru ca uh, oamenii să gândească mai liberal să poată uh, să se constituie mai uh, activ într-o societate civilă uh, care să contribuie la democratizarea țării noastre. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a deveni într-adevăr o țară democratică. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră și acum, așa cum e obiceiul la subcomisia noastră, vom da posibilitatea și ambasadorului Egiptului să intervină domnul Abdel Ibrahim, atașată la misiunea de aici, va lua cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în limba franceză. Nu am posibilitatea, din păcate, de a vorbi arabă. Egiptul a trecut în ultimii ani prin momente foarte dificile. Cu toate acestea, ce a fost mai rău a putut fi evitat. Așadar, în ultimii patru ani ne-am trecut prin momente dificile. Însă am reușit să evităm ce a fost mai rău. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Egiptul apreciază foarte mult atenția pe care o dați țării noastre și evoluției politice de acolo. Uniunea Europeană și-a dovedit interesul față de Egipt. Aș vrea să vă împărtășesc un sentiment larg răspândit în rândurile poporului egiptean și anume că Uniunea Europeană exercită presiunea asupra guvernului din Egipt și nu neapărat în vederea instalării democrației. Aș vrea să vă aduc aminte că acum doi ani deputații au criticat, au fost criticați pentru că au sprijinit politica frăției musulmane. La acea vreme situația era foarte gravă. Erau lupte pe stradă și puteam avea de-a face cu un război civil, ceea ce s-a întâmplat de altfel în două țări din regiune. Perioada pe care o traversează Egiptul este foarte delicată. Ofițeri de poliție sunt asasinați în fiecare zi. În Sinai avem de-a face cu o luptă împotriva terorismului. Bineînțeles, lupta împotriva terorismului nu trebuie făcută în detrimentul drepturilor omului, însă această luptă este elementul cheie. Fără de ea, nu vom putea construi democrația. <clears throat> Numai așa putem face tranziția către democrație, ceea ce nu este deloc dificil, e ceea, ceea ce este foarte dificil, e ceea ce au aflat și țările Europei de Est după sfârșitul războiului rece. Procesul e foarte complicat și îndelungat. Guvernul egiptean a dovedit că este deschis în timpul negocierilor și discuțiilor în jurul pedepsei capitale. Trebuie să ținem cont că e o temă sprijinită de o mare majoritate a populației din Egipt. Pedepsa capitală este parte integrantă din codul penal egiptean. Și sunt cazuri în care justiția trebuie să recurgă la această pedepsă. În încheiere, Aș vrea să vă asigur că guvernul a luat deja poziție față de plângerile poliției și zeci de ofițeri de poliție sunt acum în justiție. Au primit pedepse destul de însemnate. Ultima remarcă în ceea ce privește justiția. Nu aș vrea să începem acum o dezbatere despre imparțialitatea și integritatea membrilor justiției. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru intervenție. În ceea ce privește pedapsa capitală, aș vrea doar să spun că acum foarte puțin timp statul Nebraska a abolit pedapsa capitală. Din punctul nostru de vedere, e o veste foarte bună. Așa cum am spus de la bun început, aceasta este poziția constantă a Parlamentului. Dacă vreți să... Dacă vorbim despre abolirea pedepsei capitale în 20-30 de ani, e cu totul altceva. Eu personal sunt împotriva acestei pedepse, însă legislația în vigoare prevede această pedepsă. Eu personal sunt împotriva acestei pedepse. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că a fost o dezbatere foarte însuflețită. Colegii noștri au luat și ei cuvântul. Le mulțumesc încă o dată invitațiilor noștri. Le mulțumesc pentru contribuții și, în încheiere, aș vrea să vă spun că următoarea întâlnire a subcomisiei noastre va avea loc pe 16 și 17 iunie, bineînțeles 2015. Pe curând!